pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Și aș vrea să dau cuvântul acum unuia dintre întrebări, uh, autorii întrebării, și anume doamnei uh, Garcia Perez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată că încă o dată vom vorbi despre egalitate în acest Parlament European. În mod clar, mulți dintre cei care au fost prezenți la dezbaterea precedentă ar fi bine și frumos să se așeze și să asculte ceea ce avem noi de spus, pentru că egalitatea reprezintă o prioritate de asemenea și în munca noastră de zi cu zi și în angajamentul nostru politic, pentru că Oamenii, uh, femeile reprezintă 60% din populația europeană și nu se poate face politică pe spuza noastră. Așa că ceea ce cerem mai întâi este să fim ascultate și să cunoașteți foarte bine exact care este situația și să se știe exact cum stă situația cu această chestiune orală pe care astăzi o transmitem Comisiei. Articolul 2 a Tratatului Uniunii Europene și Carta Fundamentală a Drepturilor Omului obligă Comisia Europeană să lanseze politici de egalitate între femei și bărbați inovați. E vorba de un principiu, de o valoare fundamentală a proiectului european. În vigoare, în momentul de față, ă, s-a încheiat în 2015. În iunie 2015, în acest Parlament, a avut, o dez, a avut loc o dezbatere despre cum anume ar trebui să fie organizată Uh, noua strategie și care sunt măsurile pe care trebuie să le ia Comisia Europeană pentru noua strategie de gen, de egalitate de gen, egalitate între femei și bărbați. Și astfel s-a lansat o consultare publică. Peste 20% din persoanele care au participat la această consultare publică au spus că este absolut <coughs> indispensabil și absolut fundamental și urgent ca această prioritate politică să devină un angajament din partea instituțiilor europene și deci să se lanseze o nouă strategie Comitetului de Egalitate de Gen. Din iunie 2015, în momentul în care Parlamentul acesta se uh, dezbăta acest subiect, Comisia Europeană a trebuit să lanseze uh, analiza și așteptăm în continuare răspunsul Comisiei. Și răspunsul primit a fost că în decembrie 2015 s-a adoptat un document de lucru elaborat de către serviciile Comisiei, care nouă ni se pare respectabil, dar uh, are conținut, dar uh, noi considerăm că, de fapt, pierdem astfel angajamentul pe care trebuie să ne l asumăm, așa, angajament cu caracter politic, pentru că un simplu document de lucru nu are buget. Un document de lucru nu poate fi uh, nu poate să ne spună cum anume se vor lansa aceste măsuri. Munca nu poate fi evaluată și pentru ca politicile să fie într-adevăr promovate e nevoie de buget și e nevoie de mecanisme de evaluare. De aceea, noi insistăm asupra nevoii de a adopta o strategie de egalitate între femei și bărbați din partea Colegiului de Comisari, pentru că trebuie să fie un angajament al tuturor comisarilor, al întregului colegiu, să fie aprobat de Comisia Europeană. În momentul de față aveți această răspundere și anume de a lansa o adevărată politică de egalitate între femei și bărbați. Vorbim despre lupta împotriva împotriva violenței de gen, vorbim despre salarizare, vorbim despre conciliere și îmbinare armonioasă între viața familială și uh, uh, uh profesională. Vorbim de o agenda Uniunii Europene de egalitate și trebuie să fim capabili împreună cu statele membre să lansăm această agendă de lucru. Pentru că în ultimii ani am putut să vedem prin diferite crize care au avut loc pe teritoriul Uniunii Europene, criza economică, criza refugiaților, criza socială. E bine, ce, persoanele cele mai afectate au fost întotdeauna femeile. De aceea, dacă se pierde din vedere perspectiva de gen în toate aceste politici, și dacă nu înțelegem că transversalitatea aici este ceva fundamental, e bine, pot să vă spun că va, noi vom continua să revendicăm acest element fundamental, ca și Parlament. Și de aceea profităm de această ocazie pentru a întreba Comisia din ce motiv nu a adoptat Comisia în mod public și transparent o comunicare nouă pentru o strategie de egalitate de gen. Vrem să știm care sunt cauzele pentru care acest document nu a fost adoptat, nu a fost dezbătut în Colegiul de Comisari. Și vrem să știm ce așteaptă Comisia Europeană pentru a modifica lucrurile. Uh, trebuie să discutați, să vedeți prin diferitele politici, prin munca diferiților comisari, cum anume se poate avansa și promova principiul de egalitate între femei și bărbați. Și vrem să știm de asemenea și în ce fel Comisia Europeană va colabora cu președinția cu uh, cele, președințiile următoare pentru a elabora în 2016 adevărată strategie de egalitate de gen între femei și bărbați. Și pentru a încheia, vreau să vă spun că este fundamental Doamna Iurova, doamna, care este responsabilă pentru a, uh, acest uh, subiect în com, uh, Colegiul Comisarilor, ar fi trebuit să fie de față. Aici însă vreau să vă subliniez că nu e vorba de o politică așa pe sertare, ci o politică transversală și întregul Colegiu de Comisar este responsabil. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna raportor, și acum în numele Comisiei, domnul Andru Caitis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat uh, cuvântul. Stimați deputați, uh, aș fi vrut să vă spun în primul rând că politica de egalitate de gen a Comisiei uh, este o prioritate în acest mandat. Comisia a publicat un angajament strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 pe 3 decembrie 2015 acesta este planul cadru pentru acțiunile viitoare pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. Angajamentul strategic este o continuare a strategiei Comisiei de egalitate între femei și bărbați pentru 2010-2015. Prioritățile în această strategie pentru egalitate între femei și bărbați rămân uh, val valabile, așa cum erau în fosta strategie, iar uh, consultările și uh, evaluările pe care le-am făcut pentru acest angajament strategic confirmă ceea ce spun eu. În timp ce s-a făcut progrese deja, este nevoie totuși de acțiuni suplimentare pentru a asigura schimbările necesare. Genul și egalitatea de gen este o parte foarte importantă a agendei Comisiei Juncker. După cum știți, această comisie s-a uh, angajat și să aibă un program de mai bună reglementare și activități importante. Ca reprezentant al Colegiului de Comisar, pot să vă confirm uh, că noua, noul angajament strategic este poziția oficială a Comisiei, care se bucură de susținerea întregii comisii și care este prevăzută în programul de lucru 2016. Comisia se angajează în uh, practic să promoveze egalitatea de gen. Așa cum am spus-o și înainte, în decembrie trebuie să ne concentrăm pe o schimbare la fața locului. Angajamentul uh, Comisiei uh, trebuie să se concentreze pe cinci priorități domenii de prioritate mai degrabă în timpul acestui mandat. Creșterea participării pe piața muncii a femeilor și independența economică a acestora, reducerea prăpastiei de plată între femei și bărbați și combaterea sărăciei la femei, promovarea egalității între femei și bărbați în luarea deciziilor, și combaterea violenței de gen și cinci susținerea, și susținerea victimelor și promovarea drepturilor femeilor în lume. A cincea. S-a confirmat și uh, importanța considerațiilor de gen în toate aspectele intervențiilor uh, Uniunii Europene. Sunt mai mult de 40 de acțiuni uh, care trebuie implementate în cele 5 priorități identificate, atât cât și obiective și calendare pentru aceste obiective. Responsabilitatea Comisiei este foarte clară și avem indicatori de timp pentru un angajament strategic. Acestea trebuie să creeze o bază pe care să o măsurăm uh, în mod periodic. Angajamentul strategic se referă la obiectivele stabilite la nivelul Uniunii și susține mai ales atingerea obiectivelor Uniunii 2020 de 75% rată de ocupare pentru femei și bărbați. E vorba de un instrument foarte important pentru comisie pe care pot să și-l asume și alți actori. Pe 15 ianuarie 2016, comisia a participat ca, un, uh, ca actor și ca parte la negocierea concluziilor pentru egalitatea de gen. Președinția olandeză și-a exprimat intenția de a adopta um, concluziile Consiliului. Iar implicarea pentru egalitatea de gen este o bază pentru acțiunile în domeniul egalității de gen și uh, acoperă acele aspecte cheie pe care le-a identificat Parlamentul în rezoluția sa din iunie 2015. De asemenea, reprezintă și programul de lucru al Comisiei pentru Egalitatea de Gen 2016-2019. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisare, la Basarciu. Mulțumesc, domnule comisar. La Baiaciu. Uh, uh, mm. Mulțumesc, domnule comisar. Acum o să dau cuvântul doamnei Constance Le Grip din partea ppe. Vă rog, două minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte ne am întâlnit în această seară în hemiciclul parlamentului de la strasbourg pentru a dezbate din nou o chestiune esențială a egalității dintre bărbați și femei. Am adresat o întrebare orală în numele grupului politic Comisiei Europene pentru că Ehm, trebuie să criticăm faptul că nu a fost publicat de către Comisia Europeană un document privind un statut anume, un fel de angajament strategic, ci a publicat eh, un fel de foaie de eh, parcurs eh, în ce privește activitățile sale în perioada 2015-2019, proiectele sale. Foarte onest, în numele PPE Există ă, poate dezbateri mai degrabă de natură semantică în ce privește ă, statutul sau forma unui document. Trebuie de fapt să existe o voință politică, să fie palpabil angajamentul în favoarea unor obiective. Trebuie să existe procese, metodologii care să fie menționate. Iar în acest domeniu, metodologia, domeniul de acțiune eh, eh, publicate de către comisie de doamna comisar Jurova, corespund priorităților grupului PPE. Ne dorim, de fapt, o abordare pragmatică vis-a-vis -vis de obiectivele care să fie cuantificabile, mezurabile, în ce privește transpunerea în practică a legislației existente și eventual să existe și noi inițiative legislative, dar trebuie să fim concreți, să fim pragmatici, să uh, ne uh, concentrăm pe ceea ce putem face și noi util uh, ca membrii Parlamentului European pentru a exercita o presiune asupra statelor membre pentru ca ele să facă față responsabilităților. Ne dorim această intensitate, această voință politică și grupul PPE a insistat în rezoluție concluzia sa asupra acestor trăsături. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamnă deputat. Iar acum, în numele grupului S și D, dau cuvântul doamnei Maria Noihil pentru două minute și jumătate. Dragi colegi, noi suntem reprezentanții poporului european, noi Parlamentul European, noi majoritatea parlamentarilor suntem cei care cerem din nou astăzi drepturile noastre. Avem un drept moral pentru ca strategia de egalitate de gen în Europa să fie continuată și cerem acest drept cu multă încredere. Avem, de fapt, o hotărâre luată cu majoritate în Parlamentul European și Parlamentul a cerut Comisiei să elaboreze o strategie pentru egalitatea de gen. Am uh, beneficiat de asemenea și în unanimitate de susținerea statelor membre, care sunt absolut toate în susținerea acestei strategii. Și suntem și susținuți de cetățeni care, printr-un sondaj, s-au exprimat clar în majoritate pentru anul egalității de gen și pentru a, ca toate temele să aibă o componentă așa. Doamna Jurova însă, doamna comisar, ne tot spune că un document de lucru intern este același lucru ca o strategie sau o comunicare, iar doamna Jurova știe că, de fapt, aceasta nu este adevărul. E un document mult mai slab cel pe care ni-l prezintă dumneai, un fel de document călui pe care vrea să ni-l prezinte. Și este o devalorizare a temei egalității de gen, o devalorizare a oamenilor din Europa. Eu personal am avut astăzi o discuție cu Martin Schulz, cu președintele Parlamentului și l-am informat despre această problemă. Dumnealui va mai vorbi cu domnul președinte Juncker în curând și ne va, uh, și va ruga să se trateze Parlamentul cu corectitudine, așa cum a meritat-o. Cine acționează împotriva drepturilor femeilor slăbește Europa. Cine acționează împotriva egalității de gen e un sexist. Și cine împiedică o strategie de fapt atacă valorile democratice. Noi vrem o strategie și o vrem acum. Eu cred că pe tema aceasta s-a spus deja tot ceea ce trebuia spus. Însă cele 30 secunde, de secunde pe care le mai am la dispoziție, aș vrea să le dau doamnei Iurova ca să se gândească în ele. Mulțumesc! Ich habe noch Mai am timp de vorbire. Nu, mai am 10 secunde timp de vorbire și în acest timp să se gândească doamna Jurova și sper ca și dumneavoastră, ca și comisar, să vă gândiți la acest lucru și sper să primim o strategie. Mulțumesc. pani Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi stânga își dorește promovarea unor uh, probleme ale egalității de gen, uh, uh, să promoveze grupurile LGBTI, să definim familiile corespunzătoare, pentru că s-ar putea întâmpla ca familiile tradiționale să se simtă însă discriminate, pentru că nu sunt poate destul de moderne, nu sunt destul de europene, că sunt depășite. Eu cred că reglementările în ce privește măsurile antidiscriminatorii care au fost adoptate de Parlamentul European sunt numeroase, nu e nevoie de alte măsuri. Deci grupul meu este împotriva rezoluției stângii. Noi ne dorim un alt fel de abordare. Doamnelor și domnilor, este momentul să ne întoarcem la rădăcinile noastre, să ne bazăm pe valorile eh, care se află la temelia Uniunii Europene, la moștenirea creștină, la înțelepciune. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum din partea grupului ALDE, doamnei Angelica Mlinar. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei comisar Jurova pentru eforturile depuse pentru a promova o agendă de egalitate de gen în Uniunea Europeană și a demonstrat în mod clar că este uh, foarte angajată în acest subiect. E clar că a preluat uh, foarte multe femei au negociat uh, această strategie împreună cu Consiliul și e clar că trebuie să relansăm dezbaterea referitor la concediul de maternitate și să avem o abordare mai extinsă care să ne permită să reechilibrăm viața profesională și cea privată. Cu toate acestea, nu pot să mă ascund um, nedumerirea și dezamăgirea când văd că avem până la urmă un document de lucru în loc să avem o adevărată strategie pentru egalitate de gen. Eu nu critic măsurile care au fost adoptate în document. Dar, în numele grupului meu, noi dorim ca uh, acest document să fie upgradat la nivel de strategie, pentru că trebuie să demonstreze în mod clar că se răspunde la așteptările Parlamentului European prin rezoluția care a fost adoptată cu o largă majoritate și Uh, în funcție și de rezultat, de deciziile și uh, declarațiile făcute de către 22 de state membre în acest sens. E clar că trebuie să întărim în continuare abordarea strategică aborda, adoptată în 2010 și nu să o slăbim. Există semnale care au fost transmise către Colegiul de Comisari și atunci întrebarea mai este următoarea. Oare ar trebui să considerăm inegalitatea care afectează peste jumătate din populația Uniunii Europene ca fiind ceva birocratic? Ăsta e mesajul? Și ultimul meu comentariu față de cei uh, care au luat cuvântul câteva grupuri din Parlamentul European încă o dată au demonstrat ca și oratoarea care a luat cuvântul exact înaintea mea, că de fapt nu consideră egalitatea de gen un subiect foarte serios. Eh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Angelica Milner. În numele în numele GUE, Doamna Bierk, un minut și jumătate, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Parlamentul European a lucrat foarte mult pentru egalitate de gen și pentru promovarea acesteia. Avem un raport pe tema egalității de gen care este un exemplu foarte bun. Comisia pentru promovarea drepturilor femeii și pentru promovarea egalității este foarte activ uh, și trebuie să luăm foarte în serios aceste teme, pentru că dacă nu se atinge această egalitate de gen, aceasta înseamnă o restrângere a drepturilor femeilor. Nu vreau să menționez aici statistici, dar este foarte regretabil faptul că femeile nu au același acces la resurse ca bărbații. Trebuie să schimbăm acest lucru, mai sunt multe de făcut și în legătură cu uh, activitățile din Comisia pentru Femei, eu cred că avem nevoie de ambiții și de măsuri concrete și de aceea vrem o strategie pentru uh, egalitatea genului. E nevoie de o abordare foarte fermă și Comisia Europeană trebuie să facă, să prezinte o astfel de strategie. Totuși, în continuare, vedem o aroganță patriarhală uh, printre unii. Nu vrem să ne întoarcem în niciun caz la tradițiile de acum 100 de ani, când femeile erau suprimate și nu aveau niciun drept. Chiar nu vrem acest lucru. Este momentul ca să se schimbe comisia, e nevoie de o nouă strategie, trebuie să punem capăt acestei ordini patriarhale și trebuie să avem o Europa egală. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii de la noi și de aceea avem nevoie de această nouă strategie. Mulțumesc, mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul doamna Reinke, vă rog. Dear Commissioner, dear colleagues. Stimate domnule comisar, stimați colegi, egalitatea dintre bărbați și femei trebuie să fie garantată în toate domeniile. Este un mesaj clar. Articolul 23 din Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale prevede acest lucru. Este o sarcină limpede pentru noi ca legiuitori, incluzând Comisia, Consiliul și Parlamentul European. Cum putem crea o societate eh, fără o eh, protecție eh, sănătoasă a mamelor și taților care sunt și lucrători. Cum să nu creăm posibilitatea ca femeile să ajungă în poziții înalte în economie? Este nevoie de voință politică, dar este nevoie înainte de toate de o strategie. Eu am fost ales într-un organ legislativ pentru a mă ocupa de multe domenii, dar în orice caz, în primul rând, pentru a încerca să înlătur lacunele legislative și din punct de vedere istoric, Uniunea Europeană a elaborat documente în acest domeniu, dar în ce privește mandatul meu, Pot să spun că rezultatele sunt destul de slabe, pentru că au existat tot felul de uh, documente și directive care au fost amânate, ca de pildă prezența femeilor în consiliile de administrație. Această comisie trebuie să-și asume un mandat care să fie încununat de succes, inclusiv garantând dreptul de egalitate al femeii. Este o cerință a secolului 21. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din partea uh, uh, grupului EFDD, doamna Daniela Iuto. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Suntem din nou aici la târgul falsității și ipocriziei. Vorbim de manifeste, slogane și obiective care au un caracter pur ideologic, dar care sunt de fapt uh, an lumină departe de realitatea cu care noi trăim femeile și toate problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Sperăm să avem o egalitate de drepturi, dar care rămâne doar pe hârtie și care nu se reîntâlnește nicio politică concretă scriem rezoluții care, de fapt, uh, susțin uh, oportunitățile egale și egalitatea de gen, foarte frumoase cuvinte, dar tot ce avem până acum e doar scris. La ce a servit până acum? Pentru că viața europenelor nu este mai bună și mai degrabă mă întreb dacă este mai proastă. Există fenomene de discriminare foarte puternice, de disparități pe care le condamnăm și în continuare uh, avem foarte multe lucruri care nu sunt uh, puse în aplicare. Ne spun acest lucru și jurnalele, și ziarele, și analizele care sunt făcute. Am asistat în ultimele luni uh, la o um, discuție și în, în același timp îngropare a concediului de maternitate în directivă a prezenței femeilor în Consiliul de Administrație și de fapt femeile sunt din ce mai singure, mai șomere, mai uh, violate și mai sărace. Este momentul să spunem gata, vrem acțiuni țintite din partea Comisiei și asta repede. Mulțumesc! Grazie, <clears throat> tante, onorevole Aiuto. Mulțumesc, doamna Aiuto. Doamna Zaborska are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar. Haideți să ne gândim la egalitatea de dintre femei și bărbați. În mod indirect, când vorbim despre asta, vorbim despre uh, salarii diferite, despre o discrepanță salarială și de asemenea, în consecință, și de o discrepanță la nivel de pensii. Vedeți cât de ipocrită este societatea noastră. Vorbim despre maternitate, despre îngrijirea copiilor. care nu sunt considerate a fi o adevărată muncă și femeile sunt penalizate, sunt penalizate pentru că nu au a, suficiente alocații de maternitate, deși ele sunt cele care se ocupă de gospodării și care a, fac o muncă extraordinară. Se cere femeilor să fie implicate în economia uh, europeană. Eu cred că Parlamentul și Comisia trebuie să pună accentul pe cauzele răului. Mai întâi ar trebui să găsim definiții, pentru că egalitatea de gen nu înseamnă neapărat egalitate între femei și bărbați. Apoi, pasul următor ar trebui să fie să recunoaștem faptul că există o valoare intrinsecă în uh, maternitate și în munca depusă de femei în concediul de maternitate. Uh, Trebuie ca acest lucru să fie recunoscut în întreaga societate și doar astfel vom avea o societate într-adevăr înțeleaptă. Mulțumesc foarte mult, doamna Zaborska. Și acum urmează doamna deputat Maria Arena. Pentru un minut și 30, doamna Maria Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, domnule comisar,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 ce trebuie ca egalitatea dintre bărbați și femeie să nu stea la baza Uniunii Europene? De ce nu merită o comunicare din partea Comisiei, un program de acțiune cu un buget, cu o evaluare și măsuri legislative dacă sunt necesare? Dacă ne dorim să ne atingem obiectivele, ar trebui să nu mai existe dificultăți în ce privește angajarea femeii, să nu mai existe discriminare, să nu mai existe manifestări de violență față de femei și atitudini sexiste. Deci, mă întreb, de ce să nu uh, avem o comunicare? Pentru că în uh, ultimii uh, doi ani au existat multe comunicări din partea Comisiei în legătură cu nivelul sonor al motoarelor, cu în legătură cu sistemele civile ale aeronavelor pilotate, în legătură cu de deplasările um, forfetale și multe altele. Dar în ce privește femeile, ni se spune nu, nu este nevoie, trebuie să simplificăm administrativ lucrurile ne bazăm pe refit și în felul acesta nu mai discutăm nici de concediul de maternitate. Bun, nu este vorba doar de semantică, este vorba de politică. Politica trebuie să-și definească prioritățile. Iar în clipa de față, Comisia Europeană nu a definit egalitatea femeilor ca fiind o prioritate. Mulțumesc doamnei deputat Arena și dau cuvântul acum uh, doamne, domnului Arne Gherike. Mulțumesc. Baza cuvântului egalitate de gen este un, tratat, un articol din Tratatul Uniunii care spune că la toate activitățile Uniunea Europeană trebuie să înlăture inegalități și să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați. Nu este fraza mea, este răspunsul Comisiei Europene la întrebarea orală din partea mea cu privire la clarificarea uh, Uh, definiției uh, egalității de gen în contextul european. No, doamna și doamna Estrela și alții au spus că egalitatea de gen nu este de fapt aceea pe care o știam noi tradițională, pentru că aceasta are o definiție momentan foarte distorsionată. Nu înseamnă, de, uh, nu înseamnă să faci educație sexuală la școală, nu înseamnă să ai dreptul la avort. Doamna Noișel chiar nu înseamnă nici să omori, să ai dreptul să omori uh, Uh, prunci sau uh, nu înseamnă altceva decât o egalitate între femei și bărbați. Atât. Și nimic altceva. Dacă vorbim despre egalitate, atunci trebuie să vorbim despre planificarea viitorului și atunci egalitatea se vede acolo unde și cei care sunt părinți și cei care nu au copii sunt tratați la fel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gheriche. Iar acum Doam... Domnul sau doamna, doamna Burs, vă rog. I'm in agreement with some of you and happy to point to... Mulțumesc foarte mult. Da, văd că unii sunt foarte încântați să arate cu degetul eșecul Comisiei Europene în ceea ce privește strategia egalitate de gen. Dar, de fapt, până la urmă s-a ajuns la, la un document de lucru foarte util, într-adevăr dacă te afli undeva uh, uh, într-o, într o toaletă publică și nu ai hârtie, nu? Um, eu cred că aici e vorba de inițiative și de ceea ce ne dorim să obținem. Ne simțim uh, mai în largul nostru prin acest document? Sigur că nu. Foarte multe femei, mai ales cele din Suedia, din Köln, din Germania, cu siguranță sunt de, de aceeași părere cu mine. Uh, ce se va întâmpla în momentul în care Uniunea Europeană va primi milioane de oameni din care vin din culturi diferite, în care femeile sunt considerate uh, cetățeni de mâna a doua, sau uh, ce se va întâmpla când vor fi promovate doar drepturile LGTB? pot să vă spun că politicienii, presa și uh, uh, oamenii politici cu toții vor uh, demonstra că nu sunt în măsură, într-adevăr, să protejeze drepturile femeilor și siguranța, securitatea acestora. Și cred că Uniunea Europeană nu poate să nege că această violență există. Apoi, în ceea ce privește traficul, uh, raportul, uh, un raport în Regatul Unii demonstrează că femeile în ultimul, uh, ultima vreme sunt exploatate de către traficanți. Uh, Uh, sunt aduse în Regatul Unit și Europol uh, a spus că aceste operațiuni uh, sunt foarte greu de detectat pentru că uh, acești traficanți acționează uh, pur și simplu cu uh, toată libertatea pe care și-o doresc. E clar că această de strategie de egalitate de gen a fost un adevărat eșec. Femeile și cei care și persoanele LGTB se simt din ce în ce mai puțin în siguranță în societatea noastră. Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul doamna Jimenez Teresa ba Beseril Barrio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E un refren care spune că, de obicei, uh, uh, pădurea se ascunde în spatele unui copac. Și cred că aici, în această situație, ne aflăm. Libertatea aceasta fundamentală, dreptul de egalitate între femei și bărbați, pur și simplu a încetat să mai existe din, de la finalul anului 2015. Trebuie să facem în așa fel încât uh, să atingem acest obiectiv de egalitate de gen. Societățile cele mai avansate sunt cele în care drepturile femeilor sunt cele mai consolidate și uh, foarte, în secolul trecut atât de mult au avut de suferit femeile. Ele au, și-au dat viața pentru noi în așa fel încât noi să putem beneficia de această libertate. Uh, ne dorim o societate mai justă, mai echitabilă, însă trebuie să depășim această discrepanță, cum ar fi, spre exemplu, discrepanța salarială cum putem explica că un, un bărbat câștigă mai mult când, când e vorba de un post uh, muncă egală și că salariul unui bărbat este mai mare decât cel al unei femei? Este vorba de răspunderea noastră. Noi trebuie să luăm măsurile necesare și așteptăm din partea Comisiei un angajament în așa fel încât toate aceste obiective să fie și îndeplinite. Și avem nevoie de o abordare foarte practică. E nevoie de o strategie. Trebuie să reducem inegalitățile. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Pentru că, în fond, bun, până la urmă, femeile or uh, prea puțin le pasă dacă documentul respectiv se numește document de lucru sau strategie, însă ceea ce le interesează sunt rezultatele, obiectivele. Obiectivele pe care ne le fixăm trebuie să fie la, uh, susținute și cu mijloace pentru a, putea, a le putea realiza. Mulțumesc foarte mult, doamna Beserel Bario. și acum are cuvântul domnul, doamna Liana Rodriguez. Por favor. Mulțumesc, domnule președinte. Datele care, de care dispunem în legătură cu inegalitățile existente ar trebui să ne determine să elaborăm o strategie concentrată pentru a combate discriminarea. Dacă datele de care dispunem în clipa de față demonstrează că este absolut necesar să acționăm, atunci spun că ne îngrijorează și mai mult datele eh, de care încă nu dispunem. Ce mecanisme există la dispoziția Comisiei pentru a colecta eh, date demne de încredere? Eh, de pildă în legătură cu practicile Asta cu date legate de mutilarea genitală a femeilor și multe ă, alte acte de violență la adresa femeilor. Noi ă, ne cunoaștem prioritățile. Doar așa putem să îmbunătățim strategia noastră și este o rușine că nu există în clipa de față o strategie unitară. Este nevoie de acțiune politică ă, de fapt, ce facem în practică? Amânăm rezolvarea situațiilor, vor muri din ce în ce mai multe femei. Uh, de fapt, uh, aici este vorba de drepturile omului și 50% din populația planetară nu beneficiază de drepturi egale. Deci, este important uh, ca doamna Jurova să acționeze. Mulțumesc. Obrigado. E... Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul doamnei Mihaela Soidrova pentru două minute. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc, domnule comisar Aș dori să vă mulțumesc și uh, să uh, o scuz pe doamna comisar că nu participă, dar în clipa de față participă la negocieri privind protecția datelor. Regretă că nu poate să participe la această dezbatere. Dar uh, eu cred că documentul este important Acum trebuie însă să fie implementat, să monitorizăm uh, impactul acestui document. Este mult mai important decât să vorbim despre noi reglementări. Uh, Comisia își dorește să uh, acționeze exemplar, dorește ca uh, 40% din uh, membrii uh, comisiilor, consiliilor de administrație să fie femei, uh, femeile să uh, dețină poziții înalte. Femeile, sigur, doresc să lucreze, să își dezvolte cariera profesională, în același timp să se ocupe însă și de familie și de copii. Comisia dorește ca împreună cu statele membre să susțină flexibilitatea, flexibilitatea modalităților de a se încadra în profesie este din acest punct de vedere important ca uh, și femeile care doresc să se ocupe numai de copii să se bucure de aprecierea societății. Uh, pentru că um, femeile care se ocupă numai de copii fac parte din grupul care uh, suferă în clipa de față uh, cea mai mare discriminare, deși ele investesc în viitorul Europei și nu vor putea beneficia de o pensie. Și acest grup trebuie să sprijinim. Dau cuvântul acum domnule președinte elaborarea strategiei privind egalitatea între femei și bărbați post două mii cincisprezece reprezintă o urgență dar și o preocupare la nivel european. ca atare consider că este esențial pentru europa îmbunătățirea nivelului de conștientizare a opiniei publice din uniune asupra problematicii privind drepturi egale pe piața muncii în domeniul legislației muncii și în depășirea stereotipurilor cu privire la culturale. pe de altă parte este nevoie de îmbunătățirea competențelor și a abilităților în domeniul egalității de șanse și de gen a managerilor și personalului angajat în structurile autorităților publice locale și centrale a partenerilor sociali dar și în rândul organizațiilor societății civile și mass media pentru a putea determina o valorificare optimă a potențialului femeilor este nevoie de promovarea antreprenoriatului feminin și a activităților independente desfășurate de femei indiferent de domeniul de activitate mai ales că în europa femeile câștigă în medie mai puțin cu șaptesprezece opt decât bărbații. asemenea diferențe de remunerare între femei și bărbați au un impact semnificativ asupra câștigurilor femeilor de a lungul vieții precum și asupra pensiilor acestora. totodată avem nevoie de implicare și în ceea ce înseamnă agricultura. comisia europeană trebuie să și coordoneze eforturile pentru a include în viitoarea strategie soluții adecvate pentru femeile din agricultură dar pentru toate acestea trebuie să existe voință politică și abordare pragmatică din partea comisiei. mulțumesc. Iar acum are cuvântul doamna Mariana Petir. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ne aflăm acum într-o situație în care ne-am putea pune întrebarea următoare. Este importantă calitatea sau cantitatea? Și evident că ă, egalitatea aceasta de gen poate fi abordată printr-un număr imens de texte, documente și ă, strategii. Cu toate acestea, dacă într-adevăr ne pasă să, și vrem să înlăturăm inegalitatea de gen între femei și bărbați, trebuie să vedem care este și calitatea acestor propuneri. Trebuie să vedem implementarea, evaluarea, utilizarea instrumentelor existente. E vorba de uh, numărul de ore prestate, de îngrijirile de sănătate, de reducerea violenței împotriva femeilor. Toate aceste lucruri trebuie să fie o prioritate. Eu nu cred că lipsa de strategie din partea Comisiei sau, mă rog, faptul că avem un document de lucru ar uh, putea submina eforturile făcute în materie de egalitate de gen. E clar că și Comisia își dorește să avem o îmbinare armonioasă între viața profesională și viața privată. Și acest lucru va reprezenta un progres pentru uh, femei în general. Uh, e adevărat că în momentul de față directiva referitor la femeile în posturi de conducere în continuare este uh, blocată, dar uh, vom încerca să venim cu noi strategii uh, elaborarea unei strategii durează, cere timp, însă noi trebuie să uh, revizuim legislația existentă înainte de a lansa alte noi uh, legislații. Mulțumesc. Dabar ponia Valstibes, Vilia Blinkeviciute, Prașom. Dau cuvântul acum doamnei Blinkeviciute. Domnule comisar, mă bucur că sunteți prezent în mijlocul nostru. Vreau să vă spun că sunt decepționată și eu ca și alte colege pentru că uh, nu am primit o strategie din partea Comisiei, ci doar un document de lucru. Noi în decembrie am spus doamnei comisar uh, Jurova când a venit uh, în rândul nostru că ne dorim un asemenea document. Sigur că putem susține obiectivele strategice ale Comisiei, actele concrete, mijloacele care sunt prevăzute în documentul prezentat dar uh, ne dorim, de fapt, atingerea tuturor obiectivele și aș vrea ca și uh, la nivelul Comisiei să se gândească uh, la crearea egalității de șanse, să creeze un observator care să monitorizeze violențele împotriva femeilor. Deci trebuie să prevenim violența împotriva femeii. Uh, și eu sper ca și declarația noastră înaintată privind anul european al luptei împotriva violențelor care afectează femeile să fie respectat. Pentru că în clipa de față Comisia nu a luat o decizie în a declara unul din anii viitor anul luptei împotriva violențelor îndreptate împotriva femeilor. Iar în ce privește egalitatea de șanse, în ce privește accesul la un loc de muncă, de asemenea ă, nu avem garanții. Și este o chestiune deosebit de importantă. Comisia trebuie să înțeleagă că s-a înșelat, nu a acționat înțelept, dar există posibilitatea de îndreptare. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul acum doamnei Barbara Matera pentru un minut și jumătate. Vă rog. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membră în Comisia pentru Drepturile Femei și Egalitate de Gen de șapte ani și de șapte ani susțin cu multă uh, mult angajament strategiile prezentate de Comisia Europeană cu privire la egalitate, drepturile femeii și egalitatea de gen. Anul acesta Comisia a prezentat un document de lucru care să conțină priorități. Iar stânga din acest parlament a criticat foarte hotărât metoda Comisiei și uh, a vorbit despre lipsa de putere juridică a acestui document. Nu sunt de acord cu această abordare din două motive clare pe care vreau să le detaliez aici. În primul rând, pentru că sunt o femeie pragmatică, îmi place să mă uit la rezultatele promise și la soluțiile concrete la care s-a ajuns pentru probleme reale. În al doilea rând, pentru că uh, dacă avem o altă strategie în care, nu, în care se promite o legislație nouă în ceea ce privește egalitatea de gen, când avem deja directive care nu sunt încă implementate în statele membre, nu mi se pare că are prea mult sens. Documentul de lucru, așa cum a fost el expus de către comisara Jurova, conține multe referiri pozitive, cu voința de a și dorința de a îmbunătăți creativitatea și inovarea, și promovarea antreprenoriatului la femei la toate nivelurile de instrucție și de educație. Echilibrul între vita, viața privată și viața profesională este de asemenea esențială pentru că particip participarea uh, la viața activă să fie extrem de adevărată. Vrem să facem tot posibilul pentru ca femeile să-și recapete rolul de protagoniste în Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie tanto, onorevole Matera. Mm, Anna Mulțumesc. Are cuvântul doamna Anna Head. Vă rog. 2015 Mulțumesc, domnule președinte. În decembrie 2015, Comisia a prezentat strategia sa referitor la egalitatea de gen. Era vorba de un document de lucru și nu de o comunicare oficială. Acest document se intitula Strategie pentru egalitate. Și suntem dezamăgiți în ceea ce privește statutul acestui document. Comisia a pur și simplu preluat un document intern și încearcă să ne facă pe noi să credem că e o strategie. Însă nu e chiar așa. Eu aș dori ca și Comisia Europeană să ne spună de ce nu a reușit să pregătească exact ceea ce se angajase să pregătească, și anume o comunicare oficială pentru egalitatea de gen. Dacă vrem într-adevăr ca uh, și Comisia Europeană să devină un actor serios în acest domeniu, eu aș dori ca Comisia Europeană să facă ceea ce trebuie să facă în acest sens. Szót Sógor Csaba képviselő úrnak másfél perc áll rendelkezésére. Parancsoljon képviselő úr! Köszönöm. Bár az elmúlt évek... Mulțumesc. Situația pe piața muncii pentru femei s-a îmbunătățit Însă ne dăm seama că femeile tinere nu sunt neapărat mai active pe piața muncii, lucrează pentru salarii mai mici și asta înseamnă că practic pensiile pe care le vor primi în viitor vor fi la fel de mici. Și la capitolul pensii diferențele sunt la fel de mari între femei și bărbați. E important să creăm, pe de o parte, regulile potrivite dar, în același timp, trebuie să schimbăm și imaginea pe care o avem uh, la nivel societal cu privire la rolul femeii. Strategia stabilită și, uh, linia stabilită de strategie a fost uh, bună, însă vreau să vă întreb care sunt pașii concreți pe care îi aveți în vedere cum uh, doriți să îmbunătățiți uh, educația, cum vă vreți să vă asigurați că familia nu este un impediment pentru femei din punct de vedere al salariilor sau uh, pensiilor. Răspunsurile la acestea, aceste întrebări sunt esențiale pentru că tendințele demografice din Europa nu sunt neapărat pozitive, se, nas- se nasc din ce în ce mai puțin copii și tocmai de aceea statele membre trebuie să promoveze până la urmă familia și în acest sens uh, posibilitatea de a munci uh, pe perioade determinate ar uh, fi în beneficiul femeilor. Mulțumesc. Urmează acum doamna Ward. Un minut și jumătate. I'd like to thank... Aș dori să mulțumesc colegilor pentru modul statornic în care uh, au încercat să convingă Comisia să facă ceea ce trebuie și anume să publice o comunicare ambițioasă și cuprinzătoare în ceea ce privește strategia egalității de gen de care avem nevoie urgent. Avem nevoie de un plan holistic și ambițios, un plan care să, să se ocupe de toate fațetele inegalității între genuri, iar acest plan trebuie să se asigure că este integrată noțiunea de gen în toate politicile europene. De pildă, în ultimele luni m-am ocupat uh, de politici de combatere a sărăciei, iar adevărul este că nu vom reuși niciodată să, să atingem obiectivele Uniunii Europene până în 2020 dacă nu avem egalitate între sexe. Criza economică și politicile de austeritate au afectat în mod disproporționat femeile. Femeile singure au uh, o slujbă mai precară, cel mai adesea, și nu reușesc să, să se întrețină. Avem nevoie de o coerență a politicilor din partea Comisiei Europene, care să fie concentrată asupra unei strategii ambițioase de a introduce dimensiunea de gen în toate domeniile. Având un semestru european care să ține mai mult cont de dimensiunea de gen, abia aștept să ia Comisia măsurile de care avem nevoie urgent. mulțumesc! Mulțumesc! membrii au fost foarte disciplinați și uh, și-au respectat timpul alocat. Doamna Borzan. Iscustvo je pokazalo da čak i kada... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Experiența arată că și atunci când există o strategie de egalitate de gen, Uniunea Europeană face foarte mici progrese pe calea egalității de gen. De aceea, este extrem de îngrijorător faptul că până acum nici măcar nu avem o strategie pentru egalitatea de gen, ca să nu mai vorbesc de alte documente importante, cum ar fi strategia de combatere a violenței împotriva femeilor. 90% din cetățenii noștri consideră că o astfel de strategie este necesară și Comisia a răspuns cu un document de lucru. Asta este o palmă pe fața tuturor femeilor din Uniunea Europeană. Uh, Schimbări majore se petrec în toate țările europene. În Croația se discută despre uh, graviditatea asistată medical, legea privind parteneriatele între persoane de același sex și chiar și condițiile în care femeile pot uh, avea acces la avort. Așadar, Uniunea care trebuie să apere valorile de toleranță și de egalitate, mai ales în aceste vremuri turbulente, invit Comisia să adopte strategia uh, Uh, cât mai repede, conform uh, orientărilor oferite de Parlamentul European. Uh, ne așteptăm ca în 2016 unele lucruri să fie luate drept naturale și date, dar se pare că atunci când e vorba de egalitate de gen, facem un pas înainte, doi pași înapoi. Deci această strategie prin egalitatea de gen ar trebui să fie obligația noastră și nu un subiect de dezbateri. Mulțumesc. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Regner. Un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. În Austria sunt tot timpul întrebată ce mi-aduce Uniunea Europeană și atunci pot începe să explic. În cazul femeilor, Uniunea Europeană a dus într-adevăr la îmbunătățirea vieților uh, Uh, măsuri, directive, dar parcă viteza nu a rămas constantă și chiar s-a diminuat spre zero, cel puțin din partea Comisiei. Știu, statele membre vorbesc despre subsidiaritate de fiecare dată și uh, frânează lucrurile. Sunt conștientă de asta. Dar Comisia nu trebuie să dea dovadă de lipsă de ambiție, pentru că femeile sunt bătute, sunt abuzate sexual, uh, Problemele lor de sănătate sunt altele decât cele ale bărbaților. Prezența femeilor este aproape inexistentă în uh, consiliile de administrație a companiilor. Femeile sunt mai des șomere decât uh, bărbații. Uh, așadar, domnule comisar, vedeți că există atât de multe lucruri pe care le putem face. Iar ceea ce reprezintă în momentul de față comisia, aș Uh, numi eu o mică strategie pentru egalitatea de gen, nu ceva important. Avem nevoie de o strategie, prin urmare, în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc. Ultimul uh, vorbitor de pe lista vorbitorilor este domnul Simon. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Um mă, aș vrea să mă aleg de ce a spus uh, antevorbitoarea mea la început. Sunt întrebat adesea ce face Uniunea Europeană pentru mine. Dacă eu spun acum alegătorilor că discutăm o nouă strategie a Comisiei, vă dați seama că ei nu sunt convinși imediat că acest lucru le va schimba viața de zi cu zi. Dacă le spui oamenilor că se discută faptul că Comisia nu are o strategie, nu poți să i învinuiești pe oameni că se arată sceptici. Și pun întrebarea dacă nu cumva le irosim timpul. Și asta este păcat, fiindcă femeile pe care le reprezint eu au nevoie de ajutor de la uh, noi de aici, fiindcă nu vor primi acest ajutor de la guvernul lor. Diferența salarială în regiunea mea a ajuns la 5, peste 5.000 de lire anual sub uh, guvernul Tory, iar Tory nu face nimic pentru asta, iar schimbarea sistemului social de indemnizații sociale a afectat femeile de trei ori mai mult decât bărbații și Tori nu fac nimic pentru asta. Iar noi, cei de aici, trebuie să facem ceva pentru aceste femei. Această nestrategie care se arată prea slabă în ceea ce privește salariul, în ceea ce privește violența în familie și în ceea ce privește Uh, dizabilitățile, handicapul, uh, nu este suficientă, deci haideți să transmitem un mesaj clar comisiei și anume că trebuie să fie bărbată. Mulțumesc, domnule Simon. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Geriger. Îl acceptați? Nu? Nu-l acceptați. Stimați uh, membrii, acesta am ajuns la finalul listei de vorbitori. Nu pot sta da cuvântul acum la prin procedura cartonașului albastru. Avem procedura intervențiilor spontane. Vreau să dau cuvântul tuturor, deci vă rog să nu depășiți un minut. Doamna Solven. Doioča, ženske v Evropskei uniji imamo v nici o plačo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Femeile au un salariu mediu mai mic decât bărbații, sunt mai expuse la sărăcie, la bătrânețe și uh, fac mai multe munci domestice. Pe uh, piața muncii vedem că femeile primesc un contract adesea doar dacă semnează o declarație prin care își asumă să nu aibă copii în următorii câțiva ani. Femeile cu copii mici au mai puține șanse să obțină serviciu din cauza unor posibile boli ale copiilor. Avem uh, uh, cea mai rea poziție, atât pe piața muncii cât și în politică. În Parlamentul European, din 25 de președinți, doar doi au fost femei. Pentru a schimba aceste situații avem nevoie de angajament politic la nivelul cel mai înalt. Dorim să vedem uh, o comunicare din partea Comisiei privind egalitatea de gen, dar n-am primit decât un mesaj foarte slab. Președintele Comisiei transmite așadar mesajul că această problemă nu e importantă pentru el. Comisia trebuie să rezolve această problemă. Mulțumesc, spune președintele, domnul Caputo. Grazie, președinte. L'uguaglianza di genere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Egalitatea de gen nu poate fi atinsă fără o strategie care uh, să țină cont de cauzele acestui dezechilibru. Acum, uh, Uniunea Europeană trebuie să ofere acces uh, echitabil la resursele disponibile. Principiul egalității de gen este inclus peste tot în Carta Drepturilor Fundamentale, în documentele și tratatele Uniunii Europene, iar acest principiu ar trebui să fie inclus în toate politicile. Ar trebui să fie uh, puse în aplicare măsuri concrete pentru eliminarea acestui dezechilibru. Am vorbit adeseori despre angajamentul moral și responsabilitatea morală pe care o avem. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate, de asemenea, Trebuie să recunoaștem că există și consecințe economice în cazul în care femeile nu, sunt, nu se bucură de același acces pe piața muncii ca și bărbații din pricina diferențelor în educație. Deci, iată de ce Comisia trebuie să vină cu o nouă strategie. Mulțumesc. Adică Strategia Comisiei Europene dorește să asigure egalitatea între sexe între, în statele membre unde se încalcă drepturile femeilor și acestea sunt victime ale discriminării. Există o diferență, discrepanță salarială care ajunge la 6,4% și la 31% pentru pensii. Plus, femeile au um, uh, slujbe cu jumătate de normă. Femeile sunt uh, grupul uh, social care, sunt, uh, care este cel mai afectat de măsuri de austeritate. În Grecia, noul plan de austeritate a adus femeile, mai ales cele care lucrează în sectorul agricol, să, să plătească cotizații sociale care reprezintă 80% din venitul lor. Uh, Femeile luptă împotriva troicăi și mâine vor participa la greva generală prevăzută în Grecia. Mulțumesc foarte mult, domnul Utason. Decíamos, no, no es por desmerecer su presencia, que agradezco, pero merecíamos, creo, eh, por la, la importancia de hacer este debate con la comisaria Mă comisar, vă văd aici dar cred că, dată fiind importanța dezbaterii, doamna comisar Iorov ar, trebui, ar fi trebuit să fie aici. Totuși, aș vrea să spun că nu vrem să vedem cum o strategie se transformă într-un simplu document de lucru, pentru că avem niște statistici alarmante în ce privește situația egalității de gen în Europa. Statisticile ne spun că în mai mult, în, în peste 9 țări din Uniunea Europeană, diferența de uh, salarizat între femei și bărbați a crescut și uh, există o singură femeie cu o poziție de conducere în Uniunea Europeană față de 25 de bărbați. Deci avem nevoie de uh, egalitate de gen în toate domeniile, politică, energie, absolut în toate domeniile. Parlamentul cere o strategie, Consiliul cere o strategie, haideți să avem o strategie. Doamna președinte, mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Borciac. Děkuji paní předsedkyně, za udělení slova. Myslím, že tím... Vă mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați cuvântul. Consider că Nu trebuie să uităm faptul că doamna comisar va, a petrecut uh, lungi ore alături de noi pentru a discuta tema aceasta. În seara asta nu ni se poate alătura pentru că po- uh, poartă negocieri pe tema protecției datelor. Iată explicația absenței domniei sale. Acum, în ceea ce privește tema în sine, uh, avem 55% din populația Mm, lumii uh, care reprezintă femei, 45% dintre cetățenii uh, pământului sunt bărbați. Dar cu toate acestea, uh, dezechilibrul există și bărbații sunt cei favorizați. Ori noi ar trebui să luptăm împotriva acestei situații. Mulțumesc. Doamna Tomașici este ultimul vorbitor. Mulțumesc. E trist că în 2016 suntem încă nevoiți să discutăm acest subiect. În ciuda faptului că ne-am luptat atâta timp um, pentru acest lucru, femeile sunt încă victime ale discriminării. Mă bucur că există conștientizarea acestei probleme și că există dorința de a fi soluționată, dar de ceva vreme lucrurile nu s-au schimbat, fiindcă metodele noastre sunt ineficiente parlamentele și guvernele naționale nu au găsit o modalitate de a pedepsi, de a pedepsi discriminarea deschisă împotriva femeilor. Iar la nivel european încercăm să impunem reguli și contingente de gen la nivelul mediului de afaceri. Dar Uniunea Europeană ar trebui să lanseze campanii de conștientizare în mediul de afaceri. Dacă politicienii își pot închipui că uh, pot uh, reglementa uh, relațiile de familie, trebuie să ne dăm seama că această luptă se duce la nivelul sufletelor și nu numai pe hârtie. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la ultimul vorbitor de la intervențiile spontane, iar acum vreau să dau cuvântul Comisiei. Uh, thank you very much indeed, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați membri. Aș vrea să vă mulțumesc pentru contribuții. A fost foarte important să ascult opiniile, propunerile, sugestiile dumneavoastră. Aș vrea să spun încă o dată că prioritatea este o strategie pentru egalitate între femei și bărbați pentru 2010-2015 rămâne o realitate. Avem nevoie de implementare, avem nevoie de un plan de acțiune real, avem de acțiuni pe, nevoie de acțiuni pe teren. Știm că toate statele membre trebuie să aibă propriile planuri de, naționale de acțiune, că trebuie să avem instrumentele pentru că toți suntem de acord că egalitatea de gen înseamnă implementarea egalității în toate sectoarele politice. În portofoliul meu, în portofoliul lui Tibor Navracici, în toate portofoliile. Noi, comisarii, trebuie să înțelegem egalitatea de gen în portofoliile noastre și să evoluăm în această direcție și să vedem cum implementăm aceste priorități. În timp ce propunem uh, un angajament strategic pentru egalitatea de gen uh, 2016-2019, pentru că este un cadru de referință pentru creșterea eforturilor de promovare a egalității de gen la toate nivelurile, la nivel european, la nivel național, regional și local. Avem nevoie de un mecanism de coordonare și de o mai bună cooperare între statele membre. Trebuie să încurajăm statele membre să îmbunătățească instrumentul. Repet, avem 30 de acțiuni cheie care trebuie implementate în fiecare cele 5 zone de prioritate identificate, precum și obiective și calendare pentru aceste acțiuni, responsabilități ale serviciilor Comisiei și, sigur, trebuie să avem ținte, eh, repere și calendare și posibilitatea de a vedea cum putem îmbunătăți politicile de egalitate de gen în mod real. Trebuie să existe mai multă guvernanță și trebuie să vedem uh, cum să implementăm aceste politici. Vedem multe, multe strategii care sunt expirate, dar uh, când ne uităm la implementare, există o mare diferență între strategii. Între intențiile și cuvintele frumoase și implementarea reală, în viața reală. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, suntem gata să cooperăm și fa- să facem schimb de opinii și să continuăm uh, dezbaterea noastră, dar din partea Comisiei vom fi foarte activi în îmbunătățirea egalității de gen. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această uh, intervenție finală. Vreau să informez membrii că încheiem